bună um, gestionare a certificatelor de emisii și avem nevoie de multe alte uh, potențiale uh, surse de venit propriu a Uniunii Europene. Sper că Uh, Consiliul nu va trăda toate aceste priorități ale Uniunii Europene, că nu vor fi trădați fermierii, nu vor fi trădați cei din regiunile ultraperiferice, din regiunile rurale, că sperăm cu toții că vom ajunge să avem o creștere ecologică pozitivă. Dacă Consiliul nu va face acest lucru, atunci noi vom respinde propunerea Consiliului. Mulțumesc, doamna Gardia Zabal, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vorbim deja de 2 ani de CFM și acum că e ceasul adevărului, nu începem foarte bine. Nu începem bine pentru că domnul Michel nu a dorit să vină să asculte ce are de spus Parlamentul și nu începem uh, pentru, bine pentru că veștile care ne ajung de la Consiliu nu sunt încurajatoare. Dacă vor discuta despre câți cenți se pot economisi pe aici, pe acolo, atunci pot să uh, ne scutească de Consiliu pentru că Parlamentul va respinge acea propunere. Pe 20 februarie trebuie să discute despre care sunt politicile pe care le dorim la nivel european și cum le vom finanța. Există multe motive pentru politici la nivel european, pentru că rezultatele sunt mai bune dacă politica se desfășoară la nivel european decât la nivel național, pentru că sunt mai eficiente, pentru că se reduc inegalitățile, cu alte cuvinte Europa e mai solidară sau pentru că se pot realiza doar la nivel european. Cu alte cuvinte, Europa e singura soluție. Oricum avem de câștigat cu toții, întreaga Europa. Așa că, sincer, nu înțeleg de ce discuțiile la Consiliu insistă pe premize greșite. Dincolo de această dezbatere contabilă, mă îngrijorează dezbaterea la nivel politic, pentru că cum uh, veți finaliza aceste dezbateri și acorduri la Consiliu. Iau de pildă uh, Pactul Ecologic European. Cum îl veți finanța? Pentru că dacă unii dintre dumneavoastră cred că um, a realiza această tranziție spre o economie fără emisii se va putea face fără a sprijini întreprinderile noastre, lucrătorii noștri, uh, aveți în față o problemă imensă. Și vă mai spun un lucru, dacă nu avem un buget rezonabil, ne așteaptă irelevanța politică, economică și pur și simplu eșecul proiectului uh, european pentru domnul Körner. doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Majoritatea colegilor vorbesc doar despre un buget mai mare de care am avea nevoie. Avem nevoie să de un buget mai bun. Trebuie să uh, prioritizăm acele politici și sectoare care au uh, și aduc valoare adăugată. Cetățeanul care se îngrijorează de viitorul locului său de muncă așteaptă din partea noastră să finanțăm programe prin care el va avea un viitor în uh, piața forței de muncă. E, trebuie să venim și în întâmpinarea acelei pensionare care se teme de acte teroriste uh, și uh, infracționalitatea pe străzile noastre. Și Practic, uh, trebuie să răspundem acestor oameni, dar și studenților care se bucură deja de programul Erasmus și care vor să se integreze în uh, piața forței de muncă într-o viitoare Europa. Deci, dacă vrem să ne asumăm mai multe sarcini la nivel european, atunci statele membre trebuie să, uh, trebuie să contribuie la acest lucru și trebuie, de asemenea, să contribuie la afirmarea sinergiilor potențialul de economisire acolo. Însă, nu putem face rabat de la anumite lucruri, cum ar fi statul de drept. Deci nu pot state membre să ia banii mai întâi și apoi să calce în picioare dreptul, drepturile omului sau normele statului de drept. Statul de drept nu poate fi o minge pe terenul cuiva sau uh, la piciorul cuiva. Deci cine nu respectă statul de drept nu poate primi bani. Da? Și asta este o mare exigență a publicului elector european. Mulțumesc. Domnul Velimski, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, toți fanat fanaticii UE care vor și mai multe milioane și miliarde pentru UE, acestora le spun că nu, put, nu poate fi reacți, reacția sănătoasă uh, Eh, după o Uniune oricum mult prea puternică, să solicităm și mai multă Uniune Europeană și mai multe competențe la nivel european. Nici n-ați răspuns la întrebarea Eh, vrem să transferăm și mai multe competențe spre nivelul european sau vrem să revenim la competențe sporite pentru statele membre? Din 2016 încoace nu răspundem, nu reușim să răspundem la această întrebare. Eh, s-au făcut eh, cinci scenarii pentru viitorul Uniunii Europene, am avut situația Brexit, nici pentru acestea, nici pentru celelalte n-am găsit răspuns. Deci, după patru ani, Iată că uh, am lansat acum o conferință pentru viitorul Uniunii Europeană. Nu acum, nu la începutul anului, nu. Cândva pe la mijlocul anului să înceapă și să dureze până cam prin 2022. Păi să vorbim astăzi despre bani mi se pare, uh, mi se pare fără sens câtă vreme nu știm în ce direcție vrea să se dezvolte Uniunea Europeană. În tratatul de la Lisabona se vorbește de reducerea efectivelor comisiei cu o treime. Unde s-a făcut acest lucru? Ar trebui să avem mai puțin comisar, mai puține directive, mai puține birocrație și mai puține costuri pentru aparatul european. Dar eu, ca cetățean al unui stat ne- contribuitor net, nu sunt dispus să plătesc mai mult în bugetul Uniunii Europene. Mulțumesc. Mr. Cornwall, for one and a half minutes. Domnul Cornwall, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, dezbaterea bugetară este una referitoare la viitorul nostru. Câteodată cetățenii sunt îndepărtați de faptul că dezbaterea este destul de tehnică, așa că am să încerc să mă exprim clar ca să înțelegem foarte bine despre ce e vorba. Bugetul pe următorii șapte ani ne va permite, sau nu, în Europa să răspundem provocărilor climatice și sociale. Prin urmare, va trebui să fie un buget de luptă. Un buget de luptă înseamnă un buget global care să crească până la cel puțin 1,3% din VNB pentru a oferi Uniunii mijloacele necesare pentru tranziția ecologică. Este un buget care să aibă minim 50% pentru protecția mediului pentru a proteja clima. Este de asemenea un buget în care instrumentul fiscal este pus în slujba tranziției ecologice, impozitând așa cum trebuie emisiile de dioxid de carbon și uh, tranzacțiile financiare. Toate acestea ar trebui să aducă resurse bugetare pro- proprii. Pentru fiecare 2 euro, 1 euro va merge la bugetul național și 1 euro va rămâne la nivel european. Iată deci o nouă voință pentru a depăși un model irresponsabil care nu ne duce nicăieri. A sosit momentul să o luăm pe acest drum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zile, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În Consiliul European există mai multe state membre care, care nu vor să contribuie cu mai mult de 1% din VNB, dar care vor mai multă Europa. Așa lucrurile nu funcționează. În Statele Unite știu că, de pildă, state, bugetul este cu totul altfel constituit. Mă rog, există o mare opoziție între două tabere, cei care vor mai multă coeziune și cei care vor mai puține contribuții. Ehm, sigur că unele, unele sectoare ar putea fi finanțate sau din, finanțate mai mult din nou din resurse naționale. Da. Din păcate, aflăm uh, cu surprindere și cu mâhnire că uh, regiunile care depind de coeziune atât de mult vor primi de acum cu 25% mai puțin. Deci clivajul dintre diferitele regiuni europene va deveni și mai mare. Nu e bine. Mulțumesc, domnul Gușma, un minut. Micro. Cu microfon, vă rog. Yes. Comisia și Consiliul au venit astăzi aici pentru a anunța tăieri de la politica de coeziune și PAC. Vor să-i păcălească pe cetățeni cu noul pact ecologic european și să șantajeze Parlamentul European cu amenințarea unei noi crize instituționale. Nu există un pact ecologic european, ci doar propuneri referitoare la tăierile care s-ar putea face de la buget. și o politică bugetară pentru a număra banii de două ori. Există fonduri în continuare, dar uh, există fonduri care vin uh, din uh, surse poluante pentru a finanța industria armamentului în Germania și Franța dacă va exista o criză, aceasta va fi din cauza faptului că Comisia și Consiliul nu dorește să-și investească banii uh, înspre obiectivele de care vorbește. Tot vorbesc de obiective ecologice, dar nu acolo, de fapt, vor să-și investească banii. Mulțumesc. Domnul Gheonghiu, și un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Regret că președintele Consiliului nu este prezent în această dezbatere. Mă bucur însă că um, Comisia și-a revizit prioritățile anul trecut, în special în jurul creșterii competitivității Europei uh, și consolidării pilonului social. Ar fi un mesaj dezastros dacă, deza, uh, dacă s-ar întârzia adoptarea bugetului sau dacă nu ar exista suficiente fonduri pentru implementarea obiectivelor. Doamna von der Leyen a spus că este foarte important să avem un buget echilibrat între vechile și noile priorități. Um, noile obiective, însă, în special cele care vin să amelioreze poziția Uniunii Europene într-o competiție globală, pot fi atinse însă doar dacă vechile obiective de coeziune, de pildă, sunt împlinite. Uh, nu putem funcționa cu un mod competitiv dacă, nu, dacă există diferențe structurale în uh, interiorul Uniunii Europene. Nu putem privi cu tezător spre viitor dacă există un clivaj atât de mare în venituri, uh, veniturile dintre diferitele state membre. De aceea, de aceea trebuie să luptăm împotriva corupției și să continuăm în continuare politica de coeziune. Domnul Mureșan, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi uh, colegi, Bugetul uh, pentru următorii ani este condus de președintele Consiliului Charles Michel, care ar trebui să fie aici. Chiar dacă nu are un mandat și nu are nimic de spus, ar trebui măcar să asculte ce avem noi de spus. Pentru că, până la urmă, uh, ultimul cuvânt în legătură cu acest buget uh, se află aici, la Parlamentul European. Vom spune da doar dacă se regăsesc și prioritățile noastre. Care sunt acestea? Coeziunea, agricultura să fie finanțate pentru că ele vor continua să fie importante în Europa. În al doilea rând, finanțarea noilor priorități ale Uniunii în conformitate cu ambițiile politice. Comisia a cerut uh, susținere pentru priorități de viitor și pot să vă spun ce s-a întâmplat anul acesta cu bugetul pentru cercetare. Consiliul spune că cercetarea este importantă și ce face? Este or, se face o reducere cu 500 de milioane de euro. Parlamentul însă crește cu 700 de milioane. Deci trebuie să punem banii acolo unde avem prioritățile. N-ar trebui să ne jucăm cu Erasmus Plus, cu ce se întâmplă în cercetare. Și foarte sincer, poziția Parlamentului European este singura care ne permite să finanțăm așa cum trebuie acordul nostru, singura poziție care permite Comisiei să își implementeze programul de lucru. Dragi colegi, Parlamentul poate fi inclus în negocieri uh, înainte de 21 februarie sau putem fi incluși după aceea, însă noi preferăm să ne implicăm înainte. Și vreau să vă spun cu claritate, dacă trebuie să alegem între o amânare de două luni sau un buget, buget prost pentru Uniune, uh, pe următorii ani, atunci preferăm să avem o amânare de două luni, dar dorim să negociem, suntem dispuși să o facem din noiembrie 2018 și Consiliul tot amână. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gualmini. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. A venit vremea să reacționăm și CFM este realmente ultima șansă pe care o avem pentru a schimba Europa pentru următorii șapte ani și să le arătăm, să-i șocăm pe cetățenii noștri, da, să șocăm fiecare cetățean din Uniunea Europeană, pentru că trebuie să majorăm uh, resursele disponibile, nu să ne limităm uh, doar la 1,3% din VNB pentru ca promisiunile noastre să se realizeze. Pactul ecologic european, uh, ajutorul de șomaj, garanția pentru copii 6 miliarde Nimeni nu îndrăznește uh, să le ia copiilor drepturile fundamentale, hrană, sănătate și învățământ. Programele tradiționale europene trebuie să fie finanțate de asemenea, așa că nu putem uh, accepta un război între PAC, politica de coeziune și Erasmus. Toate acestea trebuie să fie finanțate de asemenea. În ceea ce privește capitolul venituri, haideți să luăm în calcul o taxă digitală și um, o bază consolidată fiscală comună pentru multinaționale. Pentru că a venit ceasul să ne gândim la mai multă Europa, nu la mai puțin, să ne gândim la investiții publice și nu la um, tăieri bugetare. Credem într-o societate bună, o societate pentru mulți, nu pentru puțini. Așa că trebuie ca uh, Consiliul European să ne asculte glasul. Mulțumesc! Doamna Armand, un minut, vă rog. Doamna președinte, vreau să vorbesc de trei aspecte legate de fondurile de coeziune. Primul aspect, volumul acestor fonduri. Dacă din 100 de euro o țară ca România absorbă 60 de euro, din 60 de euro va absorbi 36 de euro. Investiția va fi nesemnificativă, impactul va fi mic

în contextul în care vom avea întârzieri în uh, bugetul actual va avea un impact iarăși pe absorbție un impact negativ. mulțumesc mult! doamnă președintă noi aștept, asistăm la acest scandal al banilor. Într-o tabără sunt pragmaticii care vor să vadă calculele cum ies și pe de cealaltă parte avem în altă tabără uh, unii cu ambiții destul de fanteziste, însă în această sală, în această dimineață, pragmatism prea puțin. Am auzit uh, unii spunând cum bugetul ar putea contribui la reducerea inegalităților, o listă nesfârșită de dorințe, pe scurt, însă cine poate gestiona fondurile publice se gândește înainte la cheltuieli și unde sunt ineficiențele. De altfel, uh, tot uh, scoatem în evidență din aceste rânduri de ani buni cât de important este să gestionăm mai bine politici precum agricultura, cercetarea, inovarea. Însă când e vorba de a reduce fonduri uh, destinate de pildă Serviciului de Acțiune Externă care uh, dublează inutil ambasadele naționale sau să reducem de pildă fondurile pentru Turcia, uh, iar Uniunea Europeană s-a transformat practic într-un bancoma pentru Turcia, e bine, atunci Uniunea Europeană și cei din această sală nu mai aud, nu mai ascultă doamnă președinte. Președinția Consiliului. Iată, vedeți că unii se apără fondurile de coziune, alții apără politica agricolă de uh, uh, comună și alții vor mai puțin bani. Dar unde rămâne dezbaterea fundamentală despre modernizare, despre pre- pregătirea economiei noastre pentru noul Green Deal, unde sunt uh, aspectele fundamentale privind normele de drept. Da? Deci, eu provoc Finlanda, Suedia, Danemarca, Germania, țările de jos, Austria și le solicit dacă vreți modernizare, dacă vreți o nouă economie, dacă vreți stat de drept, atunci nu puteți să obțineți aceste lucruri doar pentru niște procente sau pentru niște bănuți aruncați celorlalți. Deci nu vorbim despre 0,1% sau despre mai puțin. Da? Pentru că asta înseamnă să te legi de mărunțiși și nimic altceva. Mulțumesc, domnul Șonza, un minut. Pani președinte, pani comisarul, Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisar, noi conservatorii considerăm că finanțarea coeziunii pe perioada 2021-2027 ar trebui să fie la același nivel ca în perioada anterioară. De asemenea, ar trebui să menținem cofinanțarea la nivelul actual de plăți. Dacă reducem coeziunea, este inadmisibil și aceasta va aduce probleme între cele două perioade de programare. Ne confruntăm acum și cu Brexitul și am putea renunța la rabaturi începând cu 2021. Toate statele membre ar trebui să-și aducă contribuția în funcție de aceleași reguli și motivele pentru care se făceau rabaturi nu mai există acum. Structura cheltuielilor s-a schimbat și nu mai, au, nu mai sunt state membre care au cheltuieli excesive. Țările care dispun de astfel de rabaturi acum plătesc 0,7%, în timp ce alte state membre, mai puțin dezvoltate, uh, plătesc 85%. Uh, deci, fondul de tranziție echitabilă n-ar trebui să se finanțeze pe seama altor politici. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bjork. Un minut. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Spre deosebire de Comisia Europeană și mulți dintre antevorbitorii mei care au solicitat mai multe fonduri pentru Uniunea Europeană, noi considerăm că trebuie să ne descurcăm cu ce avem la dispoziție nu vrem să păstrăm neapărat bugetul de acum. Avem nevoie de o reformă din temelia bugetului. Sigur, nu suntem împotriva modificărilor climatice, Uh, combaterii modificărilor climatice, îmi cer scuze, uh, dar uh, banii trebuie cheltuiți în mod jodicios. Evident că toate politicile trebuie să aibă o componentă de luptă împotriva modificărilor climatice și nu trebuie să investim prin programele de, finanțatele de la bugetul UE în activități care perpetuează aceste modificări climatice. Nu vrem să finanțăm nici poliția și aparatul de stat al lui Erdogan, și nu vrem să finanțăm nici uh, uh, industria exploatatoare de uh, cărbun. Nu vrem, nu vrem state membre care încalcă normele, drepturile fundamentale. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum timp de un minut. Domnul Comin Ioliveres. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest program uh, CFM, Comisia cere mai multă competență, însă mai multă competență presupune și mai multă legitimitate. Nu vom ajunge la un buget european care să reflecte ambițiile noastre decât dacă suntem în măsură să îi conferim Comisiei o legitimitate democratică directă. Acest CFM reprezintă 11% aproximativ din PIB-ul continental. Cum să construim o Europa unită cu un buget atât de redus? Catalonia este un contributor net la bugetul european și vrem să continuăm tot așa, însă fără intermedierea Spaniei pentru cadrul financiar 2021-2027 câteva sugestii să punem accentul pe cercetare, condiționalitate în ceea ce privește respectarea statului de drept și accesul la fondurile de coeziune, combaterea schimbărilor climatice și, de asemenea, să avem curajul să construim un autentic sistem de resurse proprii. Taxa pe carbon, taxa digitală, taxa pe serviciile financiare ar trebui să fie folosită pentru a alimenta un buget european. Capacitatea financiară, printre altele, este unul din elementele de care depinde viitorul Uniunii Europene. Doamna Holmeier, un minut și jumătate. Domnule comisar, doamnă președinte în exercițiu Consiliului, dragi colegi, modul în care se raportează Consiliul la noul CFM este extrem de problematic. A, un pic de coeziune, un pic de agricultură, niciun fel de ambiții pentru cercetare, educație. Dacă s-ar putea mai puțin Erasmus, 1% VNB e maximul. Deci, fiecare cumva pe contul lui și eu numai pentru mine. Uniunea Europeană trebuie să să-și regândească poziția. Trebuie să investim mai mult în educație și în cercetare. Și țările de coeziune trebuie să investească mai mult în cercetare și dezvoltare. Trebuie să le ajutăm să facă acest lucru. Pentru că dacă nu investim în acel sector, atunci vom pierde din competitivitate, nu vom mai fi competitivi față de China, dar nici față de Statele Unite ale Americii și atunci nu vom putea să ne rezolvăm nici problemele interne. Deci trebuie să avem o abordare Eh, care să aibă în centrul eh, său eh, sarcinile noastre prioritare și soluțiile. Dacă vreți să plătiți mai puțin, atunci Consiliul să ne și spune care dintre competențe vrea să le, la care din competențele sale vrea să renunțe, la care din agențiile sale dorește să renunțe. Adică să cer mai multe, uh, să se rezolve mai multe probleme cu mai puțin bani, nu este posibil. Adică vrem să combatem uh, clima, modificările climatice, dar uh, și să asigurăm competitivitatea. E, fondul pentru tranziție nu va asigura aceste lucruri concomitent. Deci, haideți să ne punem clar în față care sunt prioritățile noastre și să vedem cum le abordăm în mod pragmatic. Mulțumesc! Mr. Domnul Andrieu, două minute Mulțumesc, doamnă președinte. Avem din ce în ce mai multe așteptări față de un buget din ce în ce mai mic și decepția este deci din ce în ce mai mare, cu Europa din ce în ce mai mică. Iată situația de astăzi. În loc să avem mai multă Europa, mai multă eficacitate și coeziune, să îmbunătățim viața cetățenilor europene, însă pentru aceasta avem nevoie de investiții. Constatăm însă că se întâmplă exact pe dos Pactul ecologic european și mecanismul de tranziție echitabilă, despre care se vorbește atât de mult, sunt sabotate încă de la început. Politica de coeziune și politica agricolă comună, care trebuie reformate în momentul schimbărilor climatice, pentru că, într-adevăr, schimbarea climatică este reală, este prezentă și acordul ecologic ar trebui să fie o oportunitate pentru a schimba din rădăcină acest model economic. Este esențial ca agenda resurselor proprii să meargă mână în mână cu cea Green Deal. Trebuie să avem resursele necesare pentru reformă. Comisia Europeană este susținută de Parlament, însă, din păcate, Consiliul nu este la înălțimea așteptărilor și la înălțimea intereselor generale. De multe ori se ține cont mai degrabă de interese particulare. Așa că vreau să spun președinției Consiliului, trebuie să lăsăm deoparte egoismul și interesele particulare nu putem lua doar măsuri mici și să nu ținem cont de problemele de conștiință. Avem nevoie de o adevărată ambiție europeană și de acțiuni concrete pentru a avea resursele necesare. Resurse care sunt obținute printr-un CFM și un buget la înălțimea ambițiilor noastre. Doamnelor și domnilor de la Consiliu, nu mai trebuie să înaintați cu pași mici. Avem nevoie de pași mari pentru a fi la înălțimea așteptărilor cetățenilor și pentru a ține cont de urgența situației, pentru că nu mai putem face ca până acum, este de-a dreptul irresponsabil să continuăm așa. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Knotek, un minut. Dovolte mi constatovat, že doposud předložené návrhy finančního rámce Aș dori să vă spun că aceste propuneri referitoare la CFM nu respectă cerințele cetățenilor. 17% din cetățenii europeni își doresc investiții, să se mențină același ritm de investiții ca până acum la politica de coeziune și la PAC. Nu putem reduce fondurile Uniunii, de asemenea nu putem accepta diminuarea investițiilor în coeziune, agricultură și transport și în același timp să majorăm dotarea altor fonduri. De asemenea, este important ca statele membre să poată decide unde doresc să investească. Comisia Europeană ar trebui să asculte doleanțele statele mem- statelor membre și să le lase să-și stabilească propriile priorități. Bineînțeles, este important să, investe- să investim, nu trebuie să uităm de asemenea de infrastructura de bază. Domnul Cus, un minut. Doamne președinte, doamnelor și domnilor, mă și acum și cu microfon. Doamne președinte, domnilor și domnilor, mă mire oarecum tonul acestei dezbateri, pentru că aici vorbim despre pregătirea Consiliului Extraordinar din 20 februarie privind cadrul financiar multianual. Și ce facem noi aici? Uh, atacăm Consiliul și ne plângem de faptul că domnul Michel nu este prezent în sală. Nu știu dacă <clears throat> acest lucru uh, vine să, în, în sprijinul negocierilor de până acum și, și dacă ne ajută să obținem ce vrem de fapt. Pentru că <clears throat> situația este clară. Avem o situație limitată, avem fonduri limitate și trebuie să ne descurcăm cu aceste fonduri. Deci haideți să uh, uh, terminăm să, să, să ne... Să haide să nu dăm uh, cașe din gură pe uh, uh, niște obiective și niște deziderate pentru care oricum nu le putem atinge. Că e vorba de 1,3 sau 1,07. Doamna de Suter. Thank you, Mrs. President. The next seven years... Mulțumesc, doamna președinte. Următoarele șapte ani vor fi crucial, vor determina viitorul nostru pe planetă. Societatea va trebui să treacă printr-o tranziție digitală și ecologică în mod echitabil și avem nevoie de fonduri suficiente pentru asta. Dragi colegi, bugetul european nu este doar o taxă pentru apartenența noastră la UE, este o oglinda ambițiilor noastre la nivel european și trebuie să facem asta fără să uh, creștem neapărat resursele statelor membre. Nu trebuie să ne fie teamă să ne procurăm propriile resurse prin uh, uh, taxarea emisiilor și așa mai departe. Dacă nu găsim banii suplimentari pentru a realiza ambițiile din acordul ecologic, cetățenii vor vedea acest lucru, vor avea mai puține infrastructuri sau mai puține oportunități pentru a fi recapacități după ce și-au pierdut un loc de muncă. Dacă dorim ca cetățenii să îmbrățișeze proiectul european, acest lucru trebuie să se reflecte și în bugetul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Pink. De meerjarenbegroting is duidelijk uit het lood geslagen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. CFM este un subiect deosebit de important. Britanicii ne părăsesc și bugetul se majorează. Țările de jos reprezintă cel mai mare uh, um, contributor net. Ori acum uh, contribuțiile ar trebui să crească la 30 de miliarde de euro. Asta înseamnă o majorare considerabilă pentru fiecare gospodărie din țările de jos. E imposibil de plătit și vreau să știu unde sunt ceilalți deputați care să lupte pentru drepturile cetățenilor din țările de jos. Nu i-am văzut pe niciunul dintre ei aici. Trebuie să pun ochelarii pentru a vedea unde stau. A, acolo e cineva. Da, nici măcar n-ați luat cuvântul. Stați pur și simplu în sală. Pentru mine sunt importante drepturile cetățenilor din țările de jos și spun uh, premierului uh, Rute că trebuie să-și folosească dreptul de vot, de veto, îmi cer scuze, și să spună pur și simplu nu pentru a arunca pur și simplu la gunoi acest buget. Domnul Ferreira, un minut. Domnul comisariu, a du Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, contribuabilii net ar trebui să fie beneficiarii net ai acestor uh, fonduri. Fonduri de coeziune care ar putea aduce uh, prejudicii anumitor state. Noi vom face această propunere pentru țările care beneficiază de coeziune, cred că a sosit momentul să schimbăm uh, situația. Se vorbește despre o contribuție justă la buget și dacă nu se face acest lucru, atunci se ajunge la și mai multă inegalitate și divergență. Politica de coeziune nu este suficientă pentru a pune capăt inegalităților. Ea trebuie întărită și trebuie să spunem că noile priorități din buget sunt doar o modalitate pentru ca țările mai bogate să caute și mai mulți bani. Pentru țările de coeziune a sosit momentul să înțeleagă că în ziua în care își afirmă suveranitatea vor avea mult mai mult de câștigat decât ceea ce pot scoate din acest buget. Mulțumesc! Domnul Sincici, un minut Gospođo von der Leyen, govoreći ovdje o Doamnă von der Leyen, vorbim astăzi despre finanțare, despre politica financiară a Uniunii Europene. nu pot să nu mă amintesc în acest context de gestiunea deșeurilor și finanțarea gestiunii deșeurilor din Croația proiectele care au fost realizate aici uh, în materie de gestionare deșeurilor nu au crescut uh, decât uh, poluarea mediului. Deci, în cazul Croației avem 75 de locuitori pe kilometru pătrat. În Germania sunt de două ori mai mult oameni pe kilometru pătrat, dar, dar banii nu pot fi de, de două ori mai mulți, da? pentru că uh, Uh, pentru că, de exemplu, la noi nu se reciclează nimic. Da? Deci, uh, uh, establishmentul din Croația nu are niciun fel de grijă, dar Croația se golește de oamenii care nu au aceleași posibilități ca și elita și care își caută în loc în altă parte. Mulțumesc, domnul Lewandowski. Minut. Vă mulțumesc. Istoria nu ar trebui să se repete, însă când vine vorba de CFM, istoria se repetă și nu tocmai bine pentru Parlament. În luna mai 2018, când uh, Comisia și-a făcut prezentarea, de atunci Parlamentul se află într-o situație ciudată. Nu negociem proiecte sectoriale pentru că e complicat să vorbești de principii dacă nu ai cifre clare. Bugetul se referă la cifre, nu la declarații. Acum, totul e în mâinile domnului Michel, care nu e prezent astăzi aici în această sală, așa că nu vom ști dacă întâlnirile dumnealui cu șefii de guvern um, dacă aceste spovedanii au dus uh, sau nu la un compromis. Dacă da, există totuși uh, o șansă de reușită pentru Consiliul Extraordinar de pe data de 20 și pentru noua cutie de negociere, dar îmi amintesc că niciodată nu am reușit să ajungem la un acord uh, de la prima încercare. Nu vom ști asta însă astăzi, dar știm că întârzierea e mai mare ca oricând și deja perspectiva pentru 2014-2020 fusese stabilită pe data de 8 februarie în trecut. Și cred că Ehm, cu Parlamentul ajunsese la un acord în luna iunie. Termene asemănătoare nu cred că sunt realiste de această dată, însă dacă instituțiile se tot ciundănesc, afectează imaginea Uniunii, pentru că beneficiarii vor să știe ce le va aduce bugetul. Asta e cel mai important aspect referitor la buget. Domnul Arutu, un minut. Indiferent de ce e nevoie, în 2012 Mario Draghi arată că Banca Centrală Europeană e dispusă să facă orice pentru a salva zona euro. 2600 de miliarde de euro pe care îi pune la dispoziție pentru patru ani pentru a salva zona euro și mă întreb atunci pentru climă cât vom pune. Salvarea monezii unice, bineînțeles, era un lucru esențial, însă salvarea planetei unice, salvarea omenirii unice, nu vi se pare la fel sau mai importantă? Suntem dispuși să facem orice e nevoie pentru acest pact verde, pentru o tranziție echitabilă? Comisia ne spune că în fiecare an lipsesc în jur de 300 până la 500 de miliarde de euro pentru acest pact ecologic, între 300 și 600 de miliarde de euro și Parlamentul dorește 7,5 miliarde de euro pe șapte ani. Soluția este să avem resurse proprii, fără să mai cerem un euro din partea familiilor modeste sau a statelor membre. Când eram uh, mic, uh, impozitul pe beneficii era 45%, acum este de 20%. Deci trebuie să facem progrese pe resursele proprii, un adevărat pact ecologic și în zilele următoare totul se va hotărâ. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Deserl, un minut. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Aceia dintre dumneavoastră care știu că nu sunt doar francezi, ci și um, agricultori și fost reprezentant agricol, nu se vor uh, uimi că insistă asupra mizei capitale pe care o reprezintă bugetul pentru politica agricolă comună. Cred totuși că e în interesul uh, întregii Europe să iau cuvântul. Ne putem închipui că um, am fi tentat să facem reduceri la politicile istorice pentru a finanța noile ambiții ale Uniunii. Ar fi însă o greșeală gravă, din trei motive. Toate marile putere agricole mondiale sprijină puternic agricultura lor și noi avem răspunderea de a fi la înălțime. Tranziția agroecologică deja demarată și pe care o, vo, o va însoți Pactul Ecologic European nu poate reuși fără o, o politică agricolă comună fără resurse. De bugetul PAC depinde, de asemenea, vă reamintesc, calitatea și diversitatea alimentației noastre, echilibrul în zonele rurale, cât și uh, păstrarea numărului uh, numeros de agricultori. Nu sunt mize nesemnificative. Bugetul PAC nu trebuie diminuat. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și, de asemenea, v-aș mulțumi și mai mult dacă m-ați înțeles. Doamnă Grapini, știu că ați cerut un cartonaș albastru, dar ați avut deja un cartonaș albastru acordat, așa că voi continua cu lista vorbitorilor. Domnul David, un minut. Doamnă președinte, dezvoltarea rurală nu este mulțumitoare pentru Parlamentul European eu m-aș aștepta ca Uniunea Europeană să nu cadă în urma Chinei și Statelor Unite. Dar atunci ce propune să vedem uh, Uniunea Europeană? 40% din buget pentru așa numitul Green Deal, care nu ajută nici mediul și nici industria? Mai multă electromobilitate, mai multe energii regenerabile? Uh, Comisia Europeană vrea să se concentreze într-adevăr pe transport și pe politica energetică, dar măsurile care sunt prevăzute, de fapt, nu vin decât să scadă competitivitatea europeană. Poate că Bruxelles ar putea sprijini niște grupuri de interese, niște ONG-uri, dar asta nu e democrație. Se zice că trebuie promovată migrația, în loc să investim în mediul rural, în statele noastre membre. Investițiile eh, europene eh, din PAC ar trebui să eh, revină cel puțin la nivelul din 2013. Și atunci vă, aște, vă mirați că nu există credibilitate în rândul cetățenilor europeni? Domnul Rope. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Aș vrea să vă încurajez să nu vă mai uitați atât de atent la numere, pentru că decizia legată de CFM nu are de-a face cu cifrele, ci cu obiectivele. Nu uh, vom reuși să asigurăm uh, condiții de viață bune pentru oameni doar uitându-ne la numere. Nu putem tolera situația în care unii dintre agricultori sunt tratați ca fiind de mâna a doua, pentru că Comisia în propunerile sale nu vorbește despre armonizarea plăților directe și asta ne afectează foarte mult. Întrebarea de astăzi are de-a face cu uh, discuția legată de mărimea contribuțiilor statelor membre la buget și eu sunt de acord că avem noi provocări, însă acestea trebuie să fie susținute cu bani noi nu putem lua uh, finanțarea decât de la anumite domenii unde toată lumea e de acord că nu mai are niciun sens să mergem mai departe. Mulțumesc, domnul cu un minut. Panie comisarzu, zaproponowana przez poprzednią komisję... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Reducerile uh, uh, de la coeziune și de la PAC au fost respinse prin poziția adoptată de Portugalia și uh, celelalte uh, și grupul celor 17 state membre de așa zise de coeziune. Uh, deci uh, trebuie să revedem uh, aceste uh, uh, tăieri de fonduri și să găsim noi venituri. Uh, deci uh, nu mai trebuie să uh, negociem uh, contribuțiile noastre din prisma contributorilor sau beneficiarului net, ci trebuie să ținem cont de particularitățile diferitelor state membre și de participarea lor la fluxul de capital și la economie. Plătitorii net beneficiază foarte mult de pe urma pieței interne comune. Da? Ei contribuie cu 27 miliarde la piața comună, dar au un profit de aproape 200 de miliarde și alte state membre, zice net contributoare, eh, de fapt au beneficii majore de pe urma eh, fluxurilor financiare. Deci doar dacă am analizat eh, fluxurile financiare, putem să spunem cine este beneficiar și cine este plătitor și atunci ajungem repede la un compromis. Domnul Ressler. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Pentru o Europa de succes avem nevoie de investiții puternice în antreprenoriat, cercetare și dezvoltare, tineri și educație. Avem nevoie de o ajustare de calitate a continentului nostru la revoluția digitală și de asemenea să ne pregătim pentru implementarea accelerată a noilor tehnologii uh, în fața noilor uh, concurenți puternici. În același timp, viitorul CFM trebuie să reducă inegalitățile economice și sociale care există, din păcate, în continuare între statele membre. Acesta este unul dintre obiectivele esențiale, așa cum se regăsesc în uh, elementele fundaționale ale UE. TFUE-ul arată că trebuie să se acorde o atenție specială regiunilor unde există dificultăți demografice speciale și regiunilor afectate de tranziția industrială. Nu putem ignora aceste tendințe demografice negative care pun în pericol existența anumitor zone europene. De aceea a sosit momentul ca bugetul european să asigure coeziunea necesară tocmai pentru a susține prin instrumentele europene regiunile care suferă din punct de vedere demografic. Mulțumesc, doamna Bonafe un minut. Săptămâna viitoare, Consiliul European Extraordinar va aborda un subiect decisiv resursele de care va putea dispune Uniunea Europeană din 2021 până în 2027 pentru a face față noilor provocări cu care ne confruntăm și pentru a le oferi cetățenilor o societate mai uh, sustenabilă din punct de vedere ecologic, ecologic mai echitabil, mai sigură, mai modernă. Parlamentul a cerut un, bilan, un buget multianual mai ambițios. Până acum, răspunsul Consiliului a fost, uh, din păcate, să continuăm ca până acum unii din, uh, un, unele din noile guverne vor avea noi sarcini, noi responsabilități pentru Europa și uh, acestea nu vor putea fi afruntate decât cu uh, un buget suplimentar. Practic, mai mult cu mai puține resurse, și anume resurse, eh, rețeta perfectă pentru a continua cu proiectul european ca un țap ispășitor. În joc nu e un buget, ci însăși credibilitatea Uniunii. Așa că îi cerem președinției să transmită acest mesaj șefilor de stat și de guvern. Ne așteptăm de îndată ca tendința actuală să se schimbă pentru că nu ne mai putem juca cu viitorul Uniunii și al nostru al tuturora. Domnul Torvalds, un minut. Mulțumesc. Trebuie să ne punem întrebarea care sunt de fapt eh, realele provocări în fața cărora stăm și eu le-aș descrie în felul următor. Mai întâi, trebuie să creăm un nou ecosistem industrial. Nu e vorba de science fiction. Și uh, nu este Aldous Huxley care vă vorbește aici, este pur și simplu realitatea. Deci, avem nevoie de un buget care este compatibil cu obiectivele de la Paris. Avem nevoie de un uh, buget care este compatibil cu uh, Pactul Verde, Green Deal. Avem nevoie de un buget uh, care se axează pe cercetare și pe care corespunde exigențelor în cercetare și uh, dezvoltare de azi. Deci trebuie să fie un buget compatibil și cu bugetele de cercetare ale statelor membre. Avem nevoie de mai multă Europa, nu de mai puțină. Mulțumesc. Doamna Bizotto, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă întreb, oare voi credeți că italienii sunt proști? Credeți că puteți lua la mișto cetățenii la nesfârșit? După părerea voastră, cetățenii ar trebui să plătească facturile Europei? Sunteți cât se poate uh, derup de realitate birocrații europeni, pentru că italienii s-au săturat să fie jefuiți în fiecare an de miliarde de euro. Noi toți am obosit să vedem cum Europa îi dă Turciei banii noștri, dictatorului uh, islamist Erdogan, pentru ca după aceea să ne aducă migranți clandestini acasă. E o mare rușine dar pregătiți chiar mai rău. În următorii șapte ani sunteți gata să impuneți o nouă taxă pe spezele cetățenilor noștri. O taxă pe care încercați să o ascundeți dându-i numele de resurse proprii. Ba și mai mult vreți să ne păcăliți și mai rău. Însă aveți, trebuie să fiți atenți pentru că răbdarea cetățenilor are limite și noi vom face tot ce ne stăm putință pentru a pune capăt nebuniilor acestei Europe. Doamna Vericionova, un minut, vă rog. Dobrý den, paní předsedající, děkuji za slovo. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt uh, din Republica Cehă, o țară care este, se spune că este prietena coeziunii. Eu însă prefer propunerea inițială a Consiliului European și nu cea a Parlamentului. Și am să vă spun de ce. Cheltuielile mai mari pe care și le dorește Parlamentul înseamnă și contribuții mai mari, însă contribuabilii nu doresc să plătească mai mult. Și, de altfel, cel mai mare contributor tocmai a părăsit Uniunea Europeană săptămâna trecută. Oare resursele noastre vor fi suficiente? S-a vorbit foarte mult pe această temă. Eu cred că resursele proprii nu sunt soluția cea bună, pentru că Uniunea Europeană nu este un superstat, este o organizație care este alcătuită din mai multe state membre și, prin urmare, trebuie să respecte voința statelor membre. Nu putem impozita direct cetățenii europeni. În Uniunea Europeană trebuie să se susțină și mai mult inovarea și infrastructura, iar votul final al bugetului ar trebui să treacă la versiunea inițială a Comisiei. Mulțumesc, domnul Hurst. Doamnelor și domnilor, dacă ne uităm în tribunele de vizitatori, vedem mulți tineri care își pun speranța în lupta împotriva modificărilor climatice, în Erasmus, Uh, în cercetare, dar văd și mulți soldați care se angajează să ne apere, să ne ofere siguranță, să ne apere frontierele externe. E bine, toate aceste activități pot fi realizate doar dacă există suficiente fonduri. Charles Michel spunea că uh, vrea să lase să iasă părțile uh, participante la negocieri în 20 februarie doar dacă s-a ajuns la un consens. Am auzit că uh, statele care profită de pe urma politicii de coeziune uh, vor uh, mai multă flexibilitate în implementarea politicii de coeziune. Flexibilitatea e bună, dar tot nu sunt suficiente mijloacele, nici așa. E bine să avem flexibilitate, dar flexibilitatea nu înlocuiește mijloacele care lipsesc. E foarte important să nu uh, Uh, facem aici un joc de genul uh, uh, noi vă dăm puține mijloace pentru a realiza, face multe lucruri și voi, fiind flexibil, puteți să decideți ce vreți să lăsați pe din afară. Nu. Până în 20 februarie trebuie să fie foarte clar că cu toții suntem în aceeași barcă, că cu toții împreună trebuie să ne ocupăm de un buget care să fie suficient pentru realizarea tuturor obiectivelor prevăzute acolo. Mulțumesc!

Europa trece printr-o adevărată criză existențială acum. Partidele populiste sunt pe val, peste tot. Am văzut în Irlanda ce s-a întâmplat cu Sinn Féin. Uh, toate datele pe care le-am avut săptămâna aceasta în legătură cu creșterea economică sunt negative. Economia dă înapoi. Uh, vedem că Uniunea Bancară nu s-a finalizat și prin pierderea Regatului Unit este asemenea o pierdere esențială pentru Europa. Și în această criză existențială, iată, avem în față un buget care ar putea fi cel mai scăzut din punct de vedere istoric nu vom avea în plus uh, resursele necesare pentru a face față acestor provocări. Și toată această dezbatere între contribuabili uh, neți și beneficiari neți, uh, toată această dezbatere ne face să stăm pe loc. Avem nevoie de un sistem de resurse proprii care să ne ajute să facem față problemelor actuale, schimbare climatică și evaziune fiscală. Parlamentul nu va adopta un acord pe CFM care să nu țină cont de aceste probleme și care să nu rezolve odată pentru totdeauna această problemă, și anume că nu putem depinde mereu de astfel de negocieri care întotdeauna ne aduc mai puțin. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Monserrat, un minut și jumătate. Mulțumesc. Proiectul european nu va fi mai puternic, o Uniune Europeană mai eh, slabă. Iată de ce veștile pe care le primim de la Consiliu și de la Comisie nu sunt deloc încurajatoare referitor la propunerea privind CFM a diminua PAC, care reduce fondurile pentru coeziune sau Fondul Social European. Asta înseamnă că îi îndepărtăm eh, de Uniunea Europeană pe cei care au cel mai mult nevoie de aceasta. Uh, PAC răspunde nevoilor agricultorilor, uh, dar pe de o parte acestora le oferă cu o mână și pe de altă parte cu altă mână se reduc fondurile. Tinerii care sunt cei mai afectați în Spania ajung la 30% uh, rata șomajului. Pe de o parte li se spune că sunt viitorul Europei, însă pe de altă parte se dorește reducerea fondului social european care vizează tocmai intrarea în câmpul muncii a acestor tineri. Încurajarea IMM-urilor, uh, sprijinirea conectivității regiunilor, iată de ce nu putem lăsa regiunile noastre cu mai puțin bani pentru dezvoltarea lor. Statele membre joacă un rol cheie. Prin urmare, că delegația spaniolă a Partidului Popular îi cere lui Sanchez să nu rămână cu brațele încrucișate, pentru că luptele uh, care nu sunt purtate, care nu sunt duse, sunt pierdute reducerile la fondurile structurale, fondurile de coeziune și PAC ar afecta în deoseb Spania. Iată de ce Partidul Popular va insista cu fermitate ca de obicei pentru a apărea interesele sectoarelor producă- producătoare din Spania. Noi vom purta această bătălie. Domnul Bergfist, un minut. Doamnă președinte, stimate colege și colegi, Păi, știți ce mă miră? Că avem cele mai bune posibilități, avem cele mai mari șanse. Niciodată n-am, av- n-am avut o situație atât de bună. Colaborăm în, pe timp de pace de 70 de ani. Am dobândit o societate a bunăstării, avem o dezvoltare liberă de conflicte și, practic, ă, ar fi logică această cooperare și colaborare dintre statele noastre să se aprofundeze și mai mult, să progreseze și mai mult. Totuși există riscuri, există teme, temeri, există rezerve, există naționalism, populism și dacă cădem în capcana acestor riscuri și a populismului, atunci nu avem decât de pierdut, pentru că până la urmă suntem sfera economică cea mai competitivă, cea mai uh, bogată din lume și suntem cei mai măsură dintre toți actorii globali să înfruntăm provocările momentului. Trebuie să o facem însă cu uh, băgare de seamă, nu trebuie să plecăm urechea la naționalism. François Mitterrand a spus cândva, naționalismul înseamnă război, război și um, uh, în uh, context istoric, dar și război, potențial război în viitor. Deci, fără naționalism putem trăi mai departe în pace și și bunăstare. Mulțumesc, doamna Nachtegal. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Uniunea Europeană a ajuns la o adevărată încrucișare de drumuri. Vom vedea dacă trecem mai departe sau nu. Menținem interesele de ieri sau vom susține în sfârșit viitorul cetățenilor noștri? În ceea ce mă privește pe mine, e clar că alegerea este cea de-a doua soluție. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe provocările comune, migrație, securitate, infrastructură, climă. Pentru toate acestea, cetățenii își îndreaptă privirea către Uniunea Europeană și pentru toate acestea doresc să se bizuie pe această Uniune Europeană cu 27 de state membre. Reflexul automat de a avea un buget mai mare nu și are locul dacă ținem cont de faptul că Uniunea a devenit mai mică. Ar trebui să vedem mai degrabă cum să cheltuim mai bine acești bani, cum să facem ca statele membre să aibă un nivel de dezvoltare asemănător pentru a se dezvolta și pe plan bugetar în mod uh, armonios. Și ajutoarele uh, Uh, din bugetul european trebuie să fie condiționate. Dacă există probleme cu statul de drept, cu corupția, din punctul meu de vedere, acest robinet al banilor europene ar trebui să fie închis. Deci să nu transformăm această dezbatere într-o uh, polemică între nord, sud, est, vest. Trebuie să o facem cu toții împreună. Mulțumesc, domnul Doici, un minut și jumătate. Doamnă președinte, dragi colegi, mai întâi Eh, trebuie să spun că guvernul eh, finlandez eh, a cam dat o bară. Ca să mă exprim așa mai politicos, președinția în exercițiu finlandeză a avut o prestație suboptimală. Da? Deci, sub, mult sub nivelul președințiilor premergătoare austriacă și română. Sigur că acum uh, președinția uh, croată în exercițiu are și mai multe lucruri de uh, reparat. Din păcate, în mandatul președinției finlandeze s-a făcut ceva injust s-a consurat o propunere uh, bugeta, pentru bugeta, bugetul multianual care este inechitabilă și nu este onestă. Nu este onestă abordarea uh, indiferent de faptul